lucrările până la orele 11.30 când uh, vom începe sesiunea de voturi.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 Zufrieden? la situație. Πρόεδρος. Domnul președinte. Uh, dear colleagues, please take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe voturile peste 30 de secunde.